I would like to try to start... Aș dori să începem explicațiile de vot asupra raportului Berger, doamna Over, primul nume de pe listă. O faci? Eh, tänan, proua president, eks raske on praegu rääkida, aga... Mulțumesc, doamnă președinte, mi-e foarte greu să vorbesc acum, însă instrumentul de flexibilitate și modul său de punere în aplicare și cu privire la decizia pe care am luat-o, toate acestea arată cât de reușită a fost cooperarea interinstituțională și ne arată de asemenea că instituțiile consideră că este cât se poate de util să se asigure finanțare pentru acest program. De asemenea, este foarte important că am reușit să identificăm partea lipsă, să spunem, componenta lipsa proiectelor energetice în buget, motiv pentru care am votat în favoarea rezoluției. Uh, Mulțumesc. Următorul raport uh, Böge privind uh, planul de redresare economică. Mulțumesc am uh, susținut uh, și acest raport pentru că ca rezultat al Comisiei de Conciliere, uh, după cum știți, acest proces a fost destul de complicat, însă rezultatul a fost unul pozitiv. În ceea ce privește adoptarea planului de redresare economică pentru Uniunea Europeană. Și în timpul uh, votării bugetului am am alocat 2,4 miliarde de euro în acest sens. Deci am susținut și acest raport. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Trecem acum la raportul domnului Surian și al domnului Manca. Prima persoană de pe listă, domnul Davis. Griffin, în numele uh, Partidului Național Britan, s-a uh, sugerat că am fost influențat de chestiuni comerciale. Sunt uh, mândru că am votat pentru uh, uh, măsurile asupra taxei de carbon, am făcut-o pentru că cred în aceste lucruri, am declarat totdeauna acest lucru și niciodată nu am încetat să critic anumite proiecte. Uh, în privința transparenței, viața mea politică a fost un exemplu din acest punct de vedere și încercarea de a ruina reputația unor membri de aici este de condamnat. De două ori uh, s-au făcut verificări de către Comisia din Marea Britanie și uh, nu s-a Uh, descoperit nimic. Mulți uh, au crezut că uh, oamenii urmăresc câștiguri financiare și ar trebui probate aceste acuzații. Mulțumesc, domnul Fox. Doamnă președinte, dați-mi voie să interpretez și să citez în mod eronat pe John Darman, un parlamentar britanic din secolul XVIII. Bugetul Uniunii Europene a crescut crește și ar trebui să fie redus. Eu, unul, am votat împotriva rezoluției bugetare pentru că aceasta încalcă pragul de 1% în legătură cu PIB-ul. Aceasta este o limită pe care nu trebuie să o încălcăm. Trebuie să fim de deplin conștienți că fiecare euro pe care îl cheltuim provine de la contribuabilii noștri și trebuie să dăm dovadă de prudență în folosirea banilor lor, iar acesta nu este un buget prudent. Vă mulțumesc. Următorul, domnul Camau. Mulțumesc, Este minunat să fim uh, pe mâinile dumneavoastră atât de ferme și de capabile. Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat ocazia să uh, mă exprim și mă bucur să vă revăd. Ca și colegii de dinainte am votat împotriva acestui uh, buget și este interesant că vorbim foarte des despre valorile comune ale Uniunii Europene, despre solidaritate, despre cetățeni și uh, acum ceva timp, uh, suntem într-o uh, perioadă în care mm, cetățenii se luptă pentru a supraviețui, unii își pierd locurile de muncă, uh, alții, își pierd, mm, alții se luptă pentru a-și mm, completa veniturile. În orice caz, acest buget nu ia în niciun mod în considerare situația economică și trebuie să arătăm într-un fel că înțelegem care sunt preocupările alegătorilor și trebuie să fim prudenți cu banii contribuabilor și nu numai, și numai în acest mod mult vom uh, putea să uh, răspundem cetățenilor din întreaga Uniune Europeană. De aceea am votat împotriva acestui buget și doresc să vă urez uh, un Crăciun fericit. Mulțumesc, domnule Kamal. Acum trecem la raportul privind Belarus. Doamna Adric Heinler, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Am votat în favoarea rezoluției pentru că Belarus trebuie să-și demonstreze angajarea față de Uniunea Europeană. În ciuda celor care se spun s-au făcut doar uh, pași modești. Recent am auzit mm, că președintele intenționează să semneze un uh, decret pentru a limita accesul la internet. Trebuie sprijinit Belarus pentru a se apropia de uh, Europa, dar trebuie să se angajeze față de poporul din uh, Belarus să suspende interdicțiile de călătorie care afectează oamenii obișnuiți. 60 eh, de euro pentru o viză Schengen este prea scump pentru majoritatea locuitorilor și eh, prețul pentru cetățenii ruși este la jumătate aceștia își acoperă, uh, ar trebui să acopere doar 5 euro costul vizei propriu-zis. Mulțumesc, aș fi recunoscător domnului Brock și domnului Svarovski dacă ar discuta în altă parte. Domnule Brock, va, ați putea să discutați în afara uh, amfiteatrului, vă rog? Vă rog să mutați sediul discuției în afara acestei aule. Domnule Brock, vă rog să părăsiți aula și să discutați afară.

Sorry, I don't... nu, puteți. Am crezut că vreți să vă referiți la Belarus. Și acum urmează rezoluția în legătură cu Republica Democratică Congo și doamna Adrian, Haine are nou cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Am votat în favoarea acestei rezoluii pentru că situația din Congo este cu adevărat oribilă. Sunt ucii mii de oameni în țară în fiecare lună din cauza violențelor grupurilor armate. Cetățenii congolezi sunt foarte des ă, inta unor atacuri uh, și civilii sunt uh, cele mai frecvente victime ale acestor violențe. Situația femeilor, de asemenea, uh, este problematică, violența sexuală este o problemă gravă. și toate părțile implicate și toate părțile sunt implicate inclusiv uh, armata congoleză. Trebuie să contribuim la prevenirea unei situații similare cu cea din Uganda. Problema principală cu care se confruntă Congo este mm, posibilitatea ca oricine să facă orice și fără a fi condamnat avem nevoie de un angajament mai ferm din partea comunității internaționale. De aceea trebuie să fie realizate acțiuni prin intermediul MONUC, prin intermediul Forțelor Națiunilor Unite. Vă mulțumesc. Și în cele din urmă, domnul Deva, vă rog. Uh, Am uh, Uh, observat uh, că toată lumea pleacă în vacanță de Crăciun și indiferent ce mâncăm de sărbători, trebuie să ne gândim că în Republica Democrată Congo în acest interval vor muri foarte mulți oameni pur și simplu 5 milioane de oameni au fost omorâți acolo din 99 și se estimează că 45 de mii uh, de mărimea unui orășel englez, deci 45 uh, de mii de oameni sunt uciși în fiecare lună. Noi sărbătorim Crăciunul și ar trebui să ne gândim la aceste lucruri și să ne întrebăm dacă oamenii aceștia din Congo mai sunt uh, și noi mai trăim pe aceeași planetă. De 20 și ceva de ani, ONU încearcă cu eroism să aducă oarecare stabilitate a situației, dar au 20 de mii de uh, soldați. Cum să reușească să mențină pacea cu așa de puțini soldați? Trebuie să-i ajutăm să facă o treabă eficientă și să nu rămână nepedepsiți cei care se fac vinovați de ucideri, violuri și așa mai departe. Să ne gândim cu seriozitate la asta. Este ultimul vorbitor de pe listă, spune președintea. Dacă mai dorește cineva să facă uh, o explicație de vot. Domnul Bozi, vă văd nerăbdător, poftiți președinte, am solicitat o explicație a votului în legătură cu rezoluția privind îmbunătățirea necesară pentru accesul la documente pentru a permite intrarea în vigoare a tratatului. Însă constat că acest mesaj nu a ajuns la dumneavoastră. Da, înțeleg că a avut loc o eroare în sistem, așa este, dumneavoastră ați cerut acest drept și vi-l acord. Mulțumesc, doamnă președinte. În numele grupului PPE aș dori să spun că PPE a votat împotriva acestei rezoluții, nu pentru că nu este de acord cu ideea de transparență și de acces la documente, cu siguranță suntem de acord, mai ales în baza noului tratat, ci pentru că noi am depus uh, o rezoluție a noastră care nu a fost supusă la vot. Este vorba de rezoluția grupului nostru în care se prezintă, după părerea noastră, o abordare mai echilibrată pentru această chestiune atât de delicată. Doamnă președinte, trebuie să avem grijă în momentul în care discutăm pe marginea accesului la documente și a transparenței, să avem grijă să nu exagerăm și să nu uh, prezentăm public documente și proceduri într-o asemenea măsură, astfel încât întregul sistem să nu mai poată funcționa. Dacă ne apucăm să deschidem negocieri secrete și apoi să le încheiem cu totul, atunci riscăm să subminăm însuși procesul de negociere și sistemul în baza căruia funcționăm. Mulțumesc! That concludes, uh... Mulțumesc, cu asta se încheie activitatea noastră în această dimineață și se suspendă ședința până la ora 3. Mulțumesc!